migrație ilegală. Vă mulțumesc, stimați colegi, pentru că m-ați sprijinit aici și vă mulțumesc tuturor pentru ce ați spus. Mulțumesc chiar și celor care nu au fost de acord cu mine. Vă mulțumesc. Aussprache ist damit geschlossen. Mulțumesc. Astfel se încheie dezbaterea la acest punct. Votul va avea loc mâine. Dragi colegi, punctul următor de pe ordinea de zi este raportul doamnei Mathieu cu privire la procedura unică pentru solicitarea permisului de ședere și de muncă. În primul rând, primește cuvântul raportoarea, doamna Matiu, patru minute. Merci. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Așa cum știți, de peste 10 ani, Uniunea Europeană încearcă să uh, creeze un uh, instrument legislativ în materie de imigrație economică. Comisia a preferat o abordare sectorială în locul unei abordări globale. Această propunere de directivă arată necesitatea unei politici comune în materie de imigrație legală și mai ales de imigrație economică. Am legiferat deja în materie de imigrație ilegală, în materie de control al frontierelor și de politică privind vizele și acum este momentul să ne pronunțăm și în ceea ce privește imigrația economică, pentru că Uniunea Europeană trebuie să răspundă unor provocări comune tuturor statelor membre. Aceste provocări sunt de natură demografică și sunt legate de îmbătrânirea populației europene. Având în vedere aceste două fenomene care afectează întreaga Europa, previziunile globale în materie de locuri de muncă arată o penurie de mână de lucru pentru, de forță de muncă pentru anii următori și de aceea trebuie identificate niște soluții la nivel european. Imigrația economică este una din acestea și trebuie analizată îndeaproape, dar trebuie să fim atenți și să nu greșim. Identificarea unei abordări europene a imigrației legale înseamnă o organizare a acestui fenomen, ținând cont mai ales de necesitățile și de capacitățile de primire ale fiecărui stat membru. Așa cum se spune în articolele 1 și 8, statele rămân stăpâne în ceea ce privește volumul de imigranți pe care doresc să-l primească pe teritoriile lor. Guvernele noastre pot acționa în moduri diferite pentru a rezolva această problemă a imigrației um, legale, prin acorduri bilaterale, prin uh, cote, procente, însă niciunul din aceste mecanisme nu s-a dovedit a fi unul eficient și nu a reușit să combată imigrația ilegală, nereglementată. Însă, legătura între cele două este evidentă numai prin uh, reglementarea și încadrarea uh, imigrației legale vom reuși să o stăvilim pe cea ilegală. Ce va aduce această directivă care privește permisul unic? Spre deosebire de directiva privind um, cardul albastru, această, uh, acest document se referă se referă la eliminarea diferențelor care există între diferitele legislații naționale uh, în legătură cu procedura de solicitare a unui permis de lucru și a unui permis de ședere în conformitate cu condițiile care sunt um, aplicate la nivel legal în Uniunea Europeană. Nu există un sistem european uh, în ceea ce privește dreptul uh, de muncă a unor, al unor rezidenți legali în uh, țările membre. Trebuie să existe un set comun de drepturi pentru locuitorii din țările terțe cu ședere legală pe teritoriul unui stat membru, care să implice de asemenea și avantaje fiscale. Acest set comun de drepturi trebuie să ofere acestor persoane o protecție împotriva exploatării, garantându-le beneficiile unui statut juridic sigur și protector. Trebuie de asemenea să permită combaterea concurenței neloiale care este exercitată în detrimentul lucrătorilor europeni. Aceste diferențe în materie de protecție duc la crearea unei forțe de muncă cu protecție scăzută și cu calificări reduse. Trebuie astfel revizuite procedurile de uh, admisie pe teritoriul statelor membre care să fie legate și de Uh, procedurile legate de obținerea permisului de muncă. Aceste proceduri trebuie să fie armonizate la nivel european și trebuie să permită o mai bună gestionare a fluxurilor migratoare legale. Parlamentul este colegiuitor în prezent, ceea ce înseamnă că trebuie să dea dovadă de responsabilitate. Trebuie să ne arătăm la înălțimea acestor noi sarcini pe care ni le-a încredințat tratatul de la Lisabona. Trebuie să ne dovedim niște um, interlocutori credibili. Suntem conștienți că un flux migratoriu bine controlat va fi profitabil pentru toată lumea. Vă mulțumesc! Für die Kommission spricht wieder. Mulțumesc. În numele Comisiei ia din nou cuvântul doamna comisar Malmström. Poftiți, doamna! Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să mulțumesc celor doi raportori, doamnei Mateu și domnului Fercas, și de asemenea celor două comisii la Parlamentul European și președinției belgiene pentru eforturile serioase depuse la această propunere. După cum a spus doamna raportor, Comisia a prezentat acest raport deja în anul 2007, obiectivul fiind acela de a simplifica procedurile prin introducerea unui permis unic pentru reședință și muncă, garantând um, drepturi tuturor resortisanților din țări terțe care locuiesc și lucrează legal în uh, statele membre ale Uniunii Europene. În această propunere nu uh, sunt stipulate condițiile pentru acordarea și retragerea unui permis. Aceste condiții sunt uh, de competența statelor membre, precum și numărul uh, persoanelor admise. Uh, această propunere este una dintre, unul dintre elementele politicii Uniunii Europene în materie de imigrație. Dacă va fi adoptată această directivă, va confirma că valorile Uniunii Europene um, sunt uh, în armonie cu contribuția foarte importantă pe care lucrătorii străini o aduc economiei noastre. Această propunere este una foarte complexă, care ia în uh, calcul și partea legată de imigrație și cea socială și de ocupare. Amendamentele care au fost votate în comisii pot fi susținute de comisie pentru că ele consolidează garanțiile procedurale ale migranților și ale angajatorilor. Um, acest lucru este valabil pentru, și pentru amendamentele care doresc să simplifice procedura și să consolideze tratamentul legal, de exemplu proporționalitatea onorariilor și tratamentul egal cu privire la beneficiile fiscale. Pe de altă parte, amendamentele care condiționează exportul de Uh, drepturi de pensie dobândite uh, de uh, un acord bilateral sunt văzute cu rezervă de comisie. Mă bucur să văd că președinția și Parlamentul au depus eforturi pentru a-și apropia pozițiile. Președinția belgiană a încercat într-adevăr să, într-adevăr să aducă poziția statelor membre mai aproape de cea a Parlamentului și știu că Parlamentul a luat în considerare preocupările Consiliului. Compromisul pe care la care s-a ajuns trebuie să respecte anumite criterii. Obiectivul de a-i proteja pe lucrătorii migranți și de a le oferi o serie de drepturi sociale și economice legate de prestarea activității pe baza unui tratament egal uh, cu lucrătorii din Uniunea Europeană din prima zi de lucru. De asemenea, trebuie să se creeze un teren echitabil în Uniunea Europeană pentru acești lucrători. Și în al treilea rând, trebuie să le arătăm țărilor partenere că suntem pregătiți să oferim un tratament corect tuturor uh, resortisanților străini care locuiesc și lucrează în statele membre. Nu putem să nu um, observăm preocupările statelor membre uh, care țin de tratamentul legal, mai ales chestiunile legate de constrângeri bugetare eu cred că acestea sunt respectate. Chiar dacă rezultatul final nu e atât de ideal sau atât de ambițios pe cât ni-l doream, este un compromis, este un compromis bun și reprezintă un pas înainte important în domeniul uh, imigrației legale și va fi foarte important pentru toți lucrătorii din Uniunea, străini din Uniunea Europeană. Deci sper că se va ajunge la un acord pe această directivă cât mai repede și mulțumesc încă o dată raportoare și raportorilor din umbră pentru munca depusă. Mulțumesc, doamnă comisar. Acum, pentru, în numele Comisiei pentru Ocupare și Afaceri Sociale, ia cuvântul domnul Fercas, Patru minute, vă rog. Buenas noches, señora comisaria, señora Matie, coleg. Bună seara, doamnă comisar, domnul președinte, stimați colegi, Migrația reprezintă un uh, fenomen social foarte important, uh, dar și o provocare uriașă pe care trebuie, care trebuie să-i facem față în mod adecvat. Altfel ne vom confrunta cu probleme. Trebuie să analizăm situația corect uh, a celor care se află deja pe teritoriul Uniunii Europene și care și-ar pierde locul de muncă dacă nu am avea un comportament adecvat, trebuie să ne asigurăm că câmpul muncii se lărgește fără să fie subminat de uh, fenomenul dumpingului. Deci, egalitatea îl reprezintă principiul cheie al unei politici de imigrație echitabile. De 11 ani anal- urmăresc acest eh, subiect eh, sau uh, publicat cinci cărți albe și Parlamentului i s-a cerut uh, opinia. Această chestiune însă nu este una birocratică, este vorba de drepturi și obligații pe care le au uh, um, migranții și toată lumea trebuie să aibă parte de un tratament echitabil. Toată lumea. Am spus uh, și la Comisia pentru Ocupare, dar nu numai, și toate ONG-urile spun uh, acest, același lucru, toate sindicatele și așa mai departe. E nevoie de un tratament echitabil, altfel situația va deveni primejdioasă, fiindcă îi excludem pe oameni care au nevoie de protecție. Este vorba de angajați temporari sau uh, persoane um, subangajate sau uh, care uh, pătrund în uh, Uniunea Europeană din, în cadrul GATT sau uh, care vin din anumite țări nu vor uh, beneficia de un tratament echitabil. Deci astfel vom permite vom permite să nu se plătească pensiile sau salariile la întoarcerea acestor persoane în țara lor sau, la, sau pentru membrii familiei lor sau um, ceea ce privește acordarea șomajului, toate aceste drepturi ar putea fi călcate în picioare și toate uh, indemnizațiile pentru formare profesională sau uh, educație superioară ar putea să fie lăsate deoparte. Comisia spune că dorește să nu mai existe diferențe la nivelul legislației și, să, și dorește umplerea lacunelor, dar nu este suficient, avem nevoie de garanții concrete. Unele grupuri vor merge și mai departe, mai mult decât Consiliul și vor distruge consil- consensul la care am ajuns în Comisia pentru Ocupare. Mulțumesc, uh, doamnei raportor, dar avem nevoie de o dezbatere mai largă între noi privind acest subiect. O dezbatere deschisă alături de ONG-uri, biserici și sindicate și opinia publică. Haideți să nu împingem acest document și să fie aprobat imediat de Consiliu. Ar fi primejdios acest lucru. Cred că trebuie să depășim frontiere și să dăm dovadă de solidaritate. Ar fi nevoie de un consens larg din partea Parlamentului care să respecte Carta Drepturilor Fundamentale și uh, trebuie să se țină cont demnitatea oamenilor și de viitorul Europei. La acesta se așteaptă cetățenii noștri și pentru a face acest, acest lucru trebuie să ne asigurăm că toți lucrătorii, indiferent de țara de origine, indiferent dacă au un statut uh, legal sau ilegal, ar trebui să se uh, Uh, bucure de aceleași drepturi, să mm, poată lupta împotriva xenofobiei și așa mai departe. Vă mulțumesc! Trecem în numele vorbitorilor care vorbesc în numele grupurilor politice. În primul rând, doamna Omenruiten, în numele PP, două minute. Mulțumesc, doamnă președintă! Aș dori să o felicit în primul rând pe doamna Mathieu pentru că s-a ocupat de un dosar care a fost început și lăsat neterminat timp de mulți ani, dacă mi-aduc bine aminte. În 2001 a existat deja o propunere de directivă privind condițiile de rezidență ale lucrătorilor din țările terțe și această propunere a fost retrasă în 2007 și apoi a fost prezentată o nouă propunere, cea de față, și anume cea care dorește să stabilească o procedură unică de solicitare a unui permis unic de ședere și de muncă. Propunerea pe care o avem acum pe masa de lucru, și aici nu sunt de acord cu domnul Sercas, oferă posibilitatea resortisanților din țările terțe să dispună de drepturi sociale care să fie aceleași pentru toți. Și aș dori să-i spun domnului Sercas că în cadrul Comisiei Ocupare și Afaceri Sociale am avut niște discuții extrem de animate, mai ales legate de sfera de aplicare, domeniul de aplicare al acestei uh, directive. Lucrătorii detașați nu pot să intre și ei în um, câmpul de aplicare al acestei proceduri unice, lucru care este legat de articolul 3b din directiva privind detașarea. situația socială a lucrătorilor detașați din țările terțe a fost suficient descrisă în directiva specifică. Și nu este nevoie și nu, nu trebuie să avem lucrători din țările terțe care să fie mai ieftini ca mână de lucru decât ceilalți din celelalte state. Cred că această legătură cu directiva privind detașarea ar putea aduce probleme. Și mai este și o altă, uh, și un alt aspect care mă îngrijorează. Egalitatea tratamentului. Uh, președinta o întrerupe pe oratoare, îi cere să încheie. Ei bine, doamnă președintă, cred că compromisul Consiliului este un compromis bun și sunt garantate aceleași drepturi și aceleași libertăți. Mulțumesc, până președinte. Acum, domnul Blinkeviciu, în numele socialiștilor și democraților, trei minute. Până comisară, până preneșie, gremimi colegos. Mulțumesc, doamnă președinte. sudėtinga ir buvo galbūt ir nemažai diskusijų ir bandymo derinti įvairias pozicijas tačiau vis tik Äh, Trebuie să încercăm. Mulțumesc foarte mult. Avem uh, probleme tehnice. Doamnă comisar, doamnă Mathieu, stimați colegi, e drept că această directivă cu privire uh, la permisul unic este una extrem de importantă care a suscitat multe discuții și multe păreri, dar nu s-a luat o hotărâre comună pe care toți lucrătorii din țări terțe care au, au drept de ședere legală în Uniunea Europeană să o accepte și să îi mulțumesc că pe toți. Această directivă ar trebui să fie o directivă cadru privind drepturile lucrătorilor din țări terțe și ar trebui să fie o bază pentru directivele specifice, fiindcă numai așa ne-am putea duce contribuția la crearea și la atingerea scopului Uniunii Europene de a crea o politică comună de imigrație. Dar problema este următoarea. Temeiul juridic al directivei care ni s-a făgăduit a dispărut din propunerea Comisiei, dat fiind că directiva nu s-ar aplica uh, unor categorii de lucrători, cum ar fi lucrătorii sezonieri, persoane transferate în cadrul întreprinderii sau um, refugiații. Această directivă, deci, nu asigură tratamentul echitabil al tuturor lucrătorilor și pentru că această directivă să fie un punct de referință. Trebuie ca sfera de aplicare să fie extinsă pentru a cuprinde toate categoriile de lucrători, mai ales lucrătorii sezonieri, fiindcă altfel nu, va, nu vom putea să aplicăm principiul echității și al justiției pe piața muncii. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că migranții legali își aduc contribuția la economia europeană prin munca lor, dar și prin impozitele pe, care le plătesc, prin cotizațiile pe care le plătesc. iată de ce toți migranții trebuie să aibă aceleași drepturi și să se bucure de un tratament egal în câmpul muncii. Mâine va trebui să votăm această directivă și trebuie să dăm dovadă de unitate pentru a avea câștig de cauză în această luptă și pentru ca toți lucrătorii să se bucure de aceleași drepturi și să fie cu toții incluși în sfera de aplicare a acestei directive. Nu putem să ne permitem să creăm o piața muncii cu două viteze. Nu ne putem permite să uh, creăm uh, lucrători de rangul 2 fără drept și fără garanții, fiindcă acest lucru ar însemna că toate garanțiile normelor noastre sociale ar fi călcate în picioare. Trebuie evitat acest lucru. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Acum în numele ALDE, doamna Intveld. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să fac apel la respectarea regulamentului. Știu că o astfel de uh, dezbatere importantă trebuie să aibă loc în prezența partenerului nostru de negociere, Consiliul. Nu este prima dată când Consiliul lipsește de la astfel de dezbatere și solicit președinției Parlamentului să scrie Consiliului făcând o reclamație. Mulțumesc! Vreau să continui acum și vreau să felicit și eu pe doamna Mateo pentru munca excelentă pe care a depus-o pe acest uh, dosar foarte dificil, foarte complex și foarte delicat. Grupul meu, grupul ALDE, își va asuma responsabilitatea și dorim și noi, de asemenea, să, se ajungă, să ajungem la un acord, pentru că realizăm că este foarte important acest lucru. Însă, nu suntem foarte bucuroși de acest lucru, pentru că, așa cum s-a exprimat de mai multe ori de către toate grupurile din Parlament și de către Comisia Europeană, această propunere nu merge nu merge deloc atât de departe cât ar fi necesar. Grupul meu își va menține poziția privind documentele complementare, pentru că dacă permitem statelor membre să ceară documente suplimentare, E bine, atunci, până la urmă, care e scopul permisului unic? Ori ai un permis unic, ori nu. Dacă ai un permis unic, atunci nu mai sunt documente suplimentare. În ceea ce privește tabelele de corelare, vreau să spun următoarele. De dragul unui acord, grupul meu nu va vota pentru introducerea tabelelor de corelare, dar trebuie să spun ca o remarcă personală, eu cred că este uh, rușinos acest lucru din partea statelor membre. Pentru că dacă statele membre au intenția de a transpune directiva într-un mod transparent, atunci, din proprie voință, ar trebui să introducă și tabele de corelare. Și în cele din urmă, doamnă președinte, în 1999, la Tampere, statele membre au venit cu această declarație solemnă că vor o politică comună de azil și imigrație. Câte progrese s-au făcut până acum? de-abia dacă sunt progrese. Este foarte clar că statele membre nu vor o politică comună de imigrație. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta, pentru verzi. Ia cuvântul acum domnul Lambert, un minut i Mulțumesc, președinte. Și noi avem o preocupare legată de um, caracterul variabil al um, pieței muncii, așa cum este ea în cele 27 de state membre și în cadrul lor. Și trebuie să vedem modul în care putem evolua către un sistem mai complet și mai puternic. De aceea dorim să ne asigurăm că ajungem la un set de drepturi care să fie aprobate pentru toate statele membre și pentru toți resortisanții din aceste state. Nu dorim ca aceste drepturi să fie restrânse și să fie constrânse și vom susține în cel mai puternic mod posibil uh, votul de mâine în sensul intensificării drepturilor. Noi suntem preocupați de persoanele individuale care trebuie să aibă posibilitatea să-și dezvolte formarea, calificările, să beneficieze de sistemul social și să poată avea dreptul la uh, pensie, așa cum se spune de altfel și în propunere că munca lor susține economia și societățile noastre. În articolul 11a se vorbește despre importanța imigrației și Domeniul de aplicare este într-adevăr o problemă. Există și alte instrumente, există și alte mecanisme uh, care intră în contradicție în anumite momente și cred că ne înșelăm dacă credem că ceea ce avem pe masă astăzi va răspunde nevoilor tuturor lucrătorilor migranți din Uniunea Europeană. Avem nevoie de o abordare care, prin care să ne asigurăm că uh, migrația este în beneficiul migranților. Deci nu vom vota includerea beneficiarilor Doamna președintă la întrerupt. Președinta, în numele GUE Angel, ia cuvântul domnul Leiaric, două minute. Madame la Présidente, monsieur... Doamnă președinte, doamnă comisar, Așa cum uh, a spus pe bună dreptate domnul Sercas, există un dezechilibru între Comisia pentru Ocupare și uh, Libe. Noi ar trebui să refuzăm uh, votul acestei directive uh, despre așa zisul permis unic, dar singurul obiectiv este ca lucrătorii europeni să fie puși în concurență cu cei din, apart, din afara uh, Uniunii Europene și chiar concurență între migranți între ei. Dacă această directivă va fi pusă în aplicare, vom avea mai, mult, uh, mai multe statuturi juridice ale lucrătorilor sezonieri, ale persoanelor transferate și așa mai departe. Deci vor fi mai multe categorii de lucrători la nivelul Uniunii Europene și dacă acceptăm acest lucru, înseamnă că încălcăm principiile Cartei Drepturilor Fundamentale ale omului. Și uh, contra celor spuse, doamnă raportoare, uh, aceste diferențe de statut um, fac presiuni, vor face presiune asupra nivelului de trai și asupra condițiilor de profesionale ale tuturor lucrătorilor la nivel european. Nu se poate face pur și simplu o simplă mențiune, o evocare a condițiilor de lucru. Și așa cum a spus domnul Sercas, egalitatea trebuie să se refere la salariu, la timpul de lucru, la securitatea socială, concedii uh, și așa mai departe. Fără acest soclu comun minim vom fi într-o situație de jungla concurenței și exploatarea va fi, se va da frul liber, iar toți lucrătorii, indiferent de origine, vor fi afectați. Haideți să nu sporim concurența între lucrători uh, mai mult decât a făcut Bolkenstein. Egalitatea lucrătorilor trebuie să facă obiectul unei singure directive care să reafirme acest principiu numele Europei sociale a lucrătorilor, unei Europe umaniste pe care uh, ne dorim toții uh, în Parlamentul European. Haideți deci cu toții să respingem această directivă. Mulțumesc. În numele EFT ia cuvântul doamna Bisotto un minut. Onorevoli colegi, la relazione discussione contiene Stimați colegi, acest raport aduce aspecte foarte bune în dezbatere. Argumentul general este acela de simplificare al procedurilor, de a reduce birocrația pentru lucrătorii din țări terțe care se află într-un uh, stat membru al Uniunii Europene în condiții de ședere legale, dar sunt multe țari, țări în Uniunea Europeană care, în care mulți oameni au rămas fără loc de muncă din cauza acestei crize care pare că nu mai a sfârșit, iar cetățenii din alte țări uh, care stau în țările noastre, de asemenea, unii și-au pierdut locul de muncă. Ei se află în Uniunea Europeană pentru motive economice și sociale, dar noi trebuie să ajutăm în primul rând pe cetățenii noștri să-și găsească un loc de muncă sau după ce au fost concediați să reintre pe piața muncii. Deci e nevoie de o bază socială foarte serioasă uh, pe care vrem să, prin care vrem să le acordăm drepturi uh, resortisanților străini. Dar, în primul rând, trebuie să ne ajutăm oamenii noștri pentru a genera apoi puterea și pentru ceilalți. Acum are cuvântul domnul Van de Stop în numele neafiliaților. Un minut. Mulțumesc. Partidul meu a spus întotdeauna în mod ferm că este împotriva politicii europene privind imigrația. Uh, avem un guvern excelent în țările de jos care va putea pune în aplicare voința poporului uh, olandez uh, în, această, în acest domeniu. Însă, aceste competențe trebuie să fie redate statelor membre. Și, între timp, trebuie să ne asigurăm că putem limita cât mai mult um, daunele deja produse și nu acesta este obiectivul prezentului raport. Din potriva, acest raport facilitează intrarea în Uniunea Europeană a resortisanților din țările terțe și Trebuie să acționăm. Am fost uh, ales de către olandezi și nu de către persoane care vin să-și încerce norocul în regatul țărilor de jos, dar care nu respectă principiile creștine. Ca urmare, voi vota împotriva acestui raport. Mulțumesc, spune președinte. Acum ceilalți vorbitori au cuvântul. Începem cu domnul Busutil, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să o felicit pe doamna raportor pentru activitatea sa excelentă și rezultatul la care s-a ajuns rolul său, așa, așa cum a spus doamna comisar, a fost foarte important. Aș dori să vă spun că pentru PPE este nevoie de cooperare în domeniul migrației legale. Trebuie să spunem uh, limpede că noi luptăm împotriva migrației ilegale. În același timp, recunoaștem faptul că unul dintre instrumentele de combatere a migrației ilegale îl reprezintă șanse pentru șanse oferite migranților legali Aș vrea să vă reamintesc, așa cum a spus și domnul raportor, că am primit noi competențe prin tratatul de la Lisabona în acest domeniu, dar și uh, o răspundere suplimentară. Iată deci să ne arătăm răspunzători și trebuie să facem acest lucru acceptând uh, răspunderea împreună cu Consiliul. Și pentru a face acest lucru trebuie să acceptăm anumite poziții ale Consiliului, cum ar fi salvgardările pe care dorește să le mențină Consiliul privind eliberarea acestor permise în conformitate cu directiva. Iată, deci, mai există și tratamentul egal. Trebuie să acceptăm faptul că pentru a ajunge la un acord cu Consiliul, aceste condiții nu sunt întotdeauna aceleași. În final, aș dori să spun celor care cred că ne mișcăm prea repede sau că ar trebui să votăm împreună, vă rog să nu uitați că fără o astfel de directivă ne-am confrunta cu o situație care nu oferă demnitate lucrătorilor ilegali. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Moraes, 3 minute. Mulțumesc, doamna președinte. Văd că timpul meu de vorbire uh, este tot mai lung. Am să încerc să umplu cele trei minute. Vreau să uh, mulțumesc colegilor din partea grupului social-democrat, uh, domnului Ferca și domnului uite, care amândoi au subliniat problema centrală a grupului nostru în acest pachet. Nu este vorba doar de tratamentul egal, uh, chestiune care a fost dezbătută în mod foarte serios, cum a spus și doamna Omen Reuten, ci există și problema lipsei de logică a situației de azi. Avem o propunere privind permisul unic care vine după um, uh, propunerile privind carda, carda, cardul albastru, uh, propunerile privind lucrătorii cu înaltă calificare și celelalte propuneri specifice. Deci aceasta Uh, propunere dorește o abordare orizontală, însă nu avem o abordare orizontală pentru că în această situație doamna Matio face o treabă foarte bună cu ceea ce a primit, dar după cum a spus și dânsa, noi ne-am dorit o abordare globală și acum până la urmă ne-am ales cu una sectorială. Tocmai, tocmai de aceasta era preocupat domnul Lambert, Domnul Lambert. Deci, astăzi avem preocupări foarte serioase legate de principiul țării de origine legat de domeniul uh, pieței muncii și, de asemenea, categoriile de lucrători care sunt incluse în această propunere ne preocupă. Deci, avem uh, lucrătorii transferați în interiorul întreprinderilor, uh, lucrătorii sezonieri, beneficiarii de protecție internațională, sunt cu toții excluși. Uh, deci, grupul nostru își va redepune amendamentele în acest sens pentru a crea un permis unic care este un permis unic. Dacă avem un permis unic care nu face ceea ce spune, adică nu are o bază, o, o abordare suficient de, ex, suficient de extinsă, atunci vom avea probleme legate de tratamentul legal al lucrătorilor și alte probleme pe care vrem să le rezolvăm prin politici comune. Înțelegem, pe de altă parte, Uh, ce se întâmplă la Comisia Libe. Și anume, trebuie să avem o abordare sectorială. Deci vor exista directive speciale privindu-i pe stagiarii, pe lucrătorii detașați și pe lucrătorii cu înaltă calificare. Dar trebuie ca principiul tratamentului egal să se afle în centrul acestor politici. Dar problema este că abordarea noastră este greșită și este greșită pentru că Uh, colaboratorii noștri, cei de la Consiliu, nu își fac treaba, care nu sunt prezenți nici astăzi aici. Și ei vor, de fapt, până la urmă, să avem o abordare fragmentată. Deci, înțeleg intențiile bune și înțeleg uh, eforturile raportoarei, însă noi ne vom depune mâine amendamentele pentru că ne dorim un permis unic care să fie, într-adevăr, un permis unic și care să includă pe toate categoriile de oameni care doresc să lucreze în Uniunea Europeană. Un permis care să funcționeze în toate statele membre și care să treacă testul timpului. Mulțumesc! Acum are cuvântul doamna Meissner, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă spun că de un an sunt în Parlament și am văzut deja mai multe dosare, însă niciunul atât de dificil ca acesta pe care îl avem pe masă astăzi. Și vreau încă o dată să-i mulțumesc și eu doamnei Mateo și domnului Stercas, cei doi raportori din cele două comisii implicate. E într-adevăr un dosar foarte dificil, pentru că avem niște idealuri foarte înalte cu toți în Europa. Vorim, vrem să acordăm un tratament egal tuturor oamenilor care trăiesc și lucrează aici, însă punerea în aplicare a acestor idealuri este diferită în toate statele membre și opiniile diferă. Ni s-a, spus deja că odată cu tratatul de la Lisabona ne dorim o politică unitară, o politică comună în domeniul azilului și imigrației, una care să ia în considerare uh, nu doar drepturile omului și drepturile fundamentale, avem nevoie de astfel de politică și din motive economice, pentru că avem nevoie urgent uh, de persoane și cu înaltă calificare și cu calificare redusă. Și acum problema dificilă este cum facem acest lucru. În 1999, la Tampere, statele membre au spus dorim o abordare comună. Până acum nu avem nimic pe masă, niciun text. Avem în față un text care este un compromis, care nu ne mulțumește în totalitate, dar Totuși, eu cred că este un drum pe care putem să-l acceptăm. Și vă spun personal, eu înțeleg că avem nevoie de mai mult timp pentru a discuta anumite lucruri. Nici mie nu-mi plac toate elementele din această propunere. De exemplu, pentru mine este foarte important ca toți oamenii să aibă acces la uh, posibilități de formare, de calificare suplimentară, pentru că acest lucru este foarte important pentru toți oamenii de azi de pe piața muncii și, de asemenea, pentru angajatori, calificarea permanentă a oamenilor. Asigurarea socială, de exemplu, unde există deja atât de si multe sisteme diferite în statele membre încât nu găsim un uh, sistem unitar în Uniunea Europeană. Oare cum am putea să acordăm uh, un set de criterii unitare pentru resortisanții care vin din țări terțe? Deci e foarte dificil și de aceea eu cred că compromisul pe care îl avem pe masă este unul bun și dacă îl votăm, atunci măcar avem ceva. Mulțumesc! Acum ia cuvântul doamna Flotră, un minut. Păi, da, Trebuie să vă mărturisesc că este puțin ciudat uh, să avem o directivă care are ca misiune să garanteze un cadru juridic uh, și un acces uh, um, la drepturi pentru toți lucrătorii și care începe, această directivă așadar începe cu o listă a categoriilor care sunt excluse. În ceea ce privește obiectivul de a construi o imigrație legală și o piață a muncii europeană, ei bine, am avea o categorizare a lucrătorilor uh, și o acordare a unor drepturi segmentate. Suntem foarte departe de uh, ideea unor drepturi universale. Nu s-a înțeles foarte clar că dacă lucrătorii beneficiază de mai multe drepturi, atunci vom putea obține o coeziune economică și socială mai mare, mai multe drepturi, mai multe beneficii pentru migranți, dar și pentru societățile și țările de primire și de origine. Regularizarea a 600 de mii de lucrători um, clandestini din uh, Marea Britanie ar uh, duce la cheltuirea a 3 miliarde de uh, lire sterline. Președinte întrerupe, domnul Șogor are acum cuvântul, două minute mindannyian tudjuk hogy az európai unió tagállamaiban. Mulțumesc. În statele membre ale Uniunii Europene, migrația economică este un fenomen real. Toată lumea este de acord și pentru resortisanții din țări terțe trebuie să avem o abordare din două unghiuri diferite. Pe de o parte trebuie să ne dăm seama că acest fenomen răspunde unei nevoi economice, e vorba de tendințele demografice care au efect asupra pieței muncii și care aduc uh, acești migranți în Europa. Trebuie să ne dăm seama că această migrație are nevoie de un cadru juridic legal, iar statele membre trebuie să poată controla toate aceste condiții, iar migranții trebuie să beneficieze de uh, de siguranță juridic, juridică și să nu poată ocoli obligativitatea juridică. Este foarte important aici uh, chestiunea soclului comun de drepturi. Este vorba de uh, drept, de egalitatea de drepturi care îi vizează pe lucrătorii din țara gazdă, cât și pe migranți. Aș dori să vă atrag atenția asupra dimensiunii culturale. Există foarte multe tensiuni la nivelul statelor membre generate de prezența lucrătorilor migranți și eu sunt convins că uh, asigurarea securității acestui soclu comun nu va fi știrbită de discriminare. E nevoie de o abordare mai nuanțată fiindcă migranții legali își aduc contribuția și capacitățile lor, ei doresc să uh, își facă o viață în țările europene, să întemeieze o familie, să crească copii aici și dacă considerați că migrația muncii va duce la uh, dezechilibre demografice, nu trebuie să excludem nici dimensiunea culturală. Reușita multiculturală trece prin toleranță, recunoaștere reciprocă și uh, este condiționată de solidaritate. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Acum primește cuvântul domnul Coferati, două minute. Grazie, președinte. Eu penso că la... Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că soluția pe care o avem astăzi este una greșită, pentru că este nedreaptă în ceea ce privește pe mulți oameni care se află, care se află într-o poziție de slăbiciune. S-a spus că există o contradicție între a discuta un, o abordare de ghișeu unic, în momentul în care, de fapt, începi uh, această propunere excluzând diverse categorii de lucrători exuderea refugiaților și a altor categorii, dă iluzia unei uniformități a drepturilor atunci când vorbim despre lucrătorii înalt calificați, de exemplu. Dar nu numai că această soluție poate să ducă, de fapt, la dumping pentru că costurile pot să difere dintr-un loc în altul, dar de asemenea creează o distinție între diverse tipuri de cetățeni sau de lucrători. Acest Parlament trebuie să discute uh, pe viitor o procedură pentru lucrătorii sezonieri. Dar aici nu ne referim doar la cetățenii străini, ci și la cetățenii europeni. Și dacă dreptul de cetățenie depinde de locul unde te afli, atunci acest lucru va duce la o uh, cursă între întreprinderi, o cursă de a găsi lucrătorii cei mai ieftini. Să ne uităm la ce se întâmplă pe piața globală. Condițiile uh, cele impuse de multinaționale, oare acestea ni le dorim în Uniunea Europeană? Vrem să vină oameni să lucreze la noi fără să le oferim uh, condiții de muncă decente? Pentru că până la urmă, dacă ar lucra pentru multinaționale, ar lucra conform condițiilor din țările lor de muncă, așadar în condiții de dumping. Cum putem să facem o distinție între cetățeni și alți cetățeni? Europa este cunoscută pentru valorile sale și cred că este fundamental să schimbăm radical acest text. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Coelho, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, stimați colegi. Haideți să spunem lucrurile pe nume. Suntem în fața unui acord pe care l-am dorit? Nu. La Parlamentul European mulți am fi dorit să se meargă mai departe, dar este un pas în direcția cea bună, din două motive. Unu, fiindcă creăm un nou instrument pe care, care le-ar folosi migranților din țări terțe, fiindcă li se recunoaște drepturile, li se recunosc drepturile. Așa cum a spus doamna raportor, mesajul politic pe care îl dăm uh, în afara Uniunii Europene, care combate ideea Uniunii fortărețe și uh, subliniem ideea siguranței. Și, conform programului de la Stockholm, creăm politici de imigrație flexibile pentru a mm, consolida nivelul economic al Uniunii Europene. Sunt de acord cu doamna raportor, avem nevoie de un, raport, de un acord cu Consiliul cât mai, de, cât mai repede cu putință. Sunt de acord cu doamna Invelt, multe dintre statele membre nu doresc nici măcar să audă de politică comună de imigrație. Iată de ce este important să facem acest prim pas. Trebuie să fie, trebuie să fie clar eliminarea frontierilor interne între statele membre uh, a făcut necesară armonizarea legislației privire la condițiile de admisie pentru cetățenii din țări terțe, pentru a asigura un tratament egal și pentru a li se garanta drepturile și pentru a avea obligații comparabile cu cele ale cetățenilor europeni. Cred că prin uh, crearea acestui, acestei, acestei procedură unică de solicitare a unui permis unic uh, pentru resortizanți din țările terțe în vederea șederii și ocupării unui loc de muncă se vor îmbunătăți, se va îmbunătăți situația pentru lucrători și pentru angajatori, controlându-se mai ușor legalitatea șederii și a deținerii locului de muncă a acestora. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Trecem la ceilalți vorbitori. Acum doamna Serachiani, două minute. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Astăzi, accesul la un loc de muncă este reglementat numai pentru anumite categorii de cetățeni din țări terțe nu toți beneficiază de principiul general al legalității de tratament în ceea ce privește accesul pe piața locurilor de muncă. În acest context, Uniunea Europeană trebuie să garanteze o egalitate de tratament atât resortisanților din țări terțe care se află în um, um, într-o situație de ședere legală în uh, statele Uniunii Europene, dar și celor care beneficiază de protecție internațională, în conformitate cu directiva din aprilie 2004. Dacă se face apel la resortisanți um, și la lucrători sezonieri tocmai pentru că sunt mai ieftini și implică niște costuri mai mici față de cetățeni europeni recrutați pentru același loc de muncă, atunci nu trebuie să um, să mm, cădem în situația în care mm, acest uh, procedeu este folosit, de exemplu, în favoarea țărilor uh, de genul Tunisei sau Marocului. De aceea, după părerea mea, cred că lucrătorii sezonieri transfera, lucrătorii transferați și lucrătorii independenți ar trebui să fie incluși și ei în această directivă. Altfel am uh, fi într-o situație de risc pentru toată lumea. Good evening, my dear colleagues. Bună seara, dragi colegi! Tocmai am ajuns de la Frankfurt. Am fost prins într-un ambuteiaj, în trafic. Și sper că nu voi face greșeli atunci când voi prezida sesiunea. Dați-mi voie să-i dau acum cuvântul doamnei Lisa Iaconsari. Două minute. Arvoza puhemies. Mulțumesc, domnule președinte secole de-a rândul, cetățenii europeni au căutat de muncă în afara continentului european, uh, încercând să fugă din calea prigoanelor politice, uh, religioase și așa mai departe. Și iată acum ce face Europa față de acești oameni care vin din țări terțe. E foarte bine că se încearcă armonizarea regulilor juridice și încercăm să ne asigurăm că există un permis de ședere și de ocuparea unui loc de muncă unic. Dar uh, cred că abordarea Comisiei nu este prea înțeleaptă. Se preferă o abordare sectorială, iar aceasta trebuie să ofere garanții diverselor categorii de lucrători și a devenit o junglă în care se pierd chiar și experții care este politica de imigrație a Uniunii Europene? Ce se, iată, avem acel card albastru, lucrătorii sezonieri, persoanele transferate în cadrul întreprinderii și de ce, vă întreb, Comisia nu reușește să aplice aceleași reguli pentru tot, toate categoriile de lucrători? În mai multe lor de cuvânt s-a menționat faptul că există anumite categorii de imigranți care nu sunt uh, incluși în acest în acest cadru inacceptabil trebuie să avem un tratament egal pentru toată lumea, toată lumea trebuie să fie pe picior de egalitate și nu putem să permitem ca um, unii imigranți să fie acceptați și alții să fie excluși. Grupul uh, nostru a depus uh, amendamente, propuneri de amendamente care sper că mâine la vot vor fi acceptate. Este foarte important acest lucru. Noi dorim să-i primim pe acești imigranți, dar în egală măsură dorim ca dispozițiile reglementării să fie egale pentru ei, pentru toată lumea. Mulțumesc! Mulțumesc, ia acum cuvântul doamna Regner. Un minut și jumătate. Mulțumesc. Bună seara, domnule președinte, doamnă comisar. Ideea acestui sistem de ghișeu unic este salutară, însă acest lucru a necesita o schimbare de paradigmă pentru multe state membre, cum ar fi și uh, țara mea, Austria, pentru că prin aceasta resortisanții străini ar trebui să primească acest permis unic, însă problema este că uh, șederea este reglementată de către o autoritate în țara mea, iar uh, dreptul de muncă de o altă autoritate. Așadar, în discuția de astăzi uh, există încă probleme. De asemenea, în discuția de astăzi și în negociere au fost implicate mult prea puțin uh, ONG-urile, de asemenea societatea civilă, reprezentanții bisericii. Eu nu sunt de acord cu abordarea fragmentară a Comisiei și anume de a uh, Uh, diviza acest pachet ajungându-se astfel chiar la permiterea unei situații de dumping social. Vreau să fac uh, un uh, comentariu cu privire la caracterul juridic al acestui document complementar. Acest document complementar ar trebui să aibă de asemenea caracter normativ, pentru că numai astfel se, astfel se poate face un control eficace și acest lucru duce la combaterea unei concurențe neloiale în favoarea întreprinderilor care vor să se îmbogățească de pe urma migranților ilegali. Mulțumesc, spune președintele, mulțumesc doamnă Regner. Și acum trecem la procedura intervențiilor spontane. Dau cuvântul în primul rând Doamna Oman Reuten dorește să ia cuvântul. Da, domnule președinte. Eu vreau să iau cuvântul, de fapt, dau, uh, uh, am, am ridicat cartonașul albastru de mai multă vreme. Cred că în această dezbatere, uh, nu știu, am senzația că nu aș fi muncit deloc la dimensiunea socială a acestui pachet. Deja de luni de zile discutăm despre aceste lucruri și vreau să le spun tuturor colegilor că uh, Există un amendament din partea mea care asigură, sub, care subliniază tratamentul egal pentru toată lumea care are permisul unic de muncă și de ședere. Tratamentul legal este garantat. De ce aveți uh, griji în acest sens, dragi colegi? Domnule președinte, uh, Dragi colegi, nu puteți să-mi dați niciun fel de detalii concrete. Am văzut uh, informații în presă și am senzația că lumea vrea să încarce emoțional această dezbatere. Discutați despre lucrătorii sezonieri și va exista o propunere separată pentru lucrătorii sezonieri. Iar la lucră- în cazul lucrătorilor detașați, nu se poate înființa o companie într-un stat terț și apoi, dintr-o dată, uh, oamenii vor fi angajați în condiții improprii. Nu e, sunt adevărate aceste lucruri. Dragi colegi, vă rog să fiți obiectivi. Președintele ia din nou cuvântul. Mulțumesc, doamnă. Acum trecem la intervențiile spontane și dau cuvântul domnului Marinescu. Señor presidente, no sé si tendría derecho

Következőben Marita Ulfskog asszony. Având în vedere, având în vedere uh, cele, spuse, trecem la intervențiile spontane. Un minut. Herr eh, de a eh, Mulțumesc, domnule președinte. Se vorbește aici despre drepturi egale. Dar este vorba și despre o analiză pe termen lung. Trebuie să analizăm atât măsurile pe termen lung, cât și cele pe termen scurt. Problema este că există o nouă formă de sclavie. Știm care sunt efectele directivei privind lucrătorii detașați. Ce a însemnat aplicarea acestei directive? a, a, nu mai există niciun fel de ordine pe piață și condițiile au devenit mai rele pentru lucrători, nu mai bune. Aici ne amenință o catastrofă socială, amenință branșe întregi care uh, angajează în mod contractual lucrători uh, sezonieri. Acest lucru va avea efecte asupra pieței muncii, va uh, face să existe uh, oscilații uh, inadecvate în salarii, nu putem să susținem această propunere. Nu se poate să existe uh, derogări, excepții care să ducă la conflicte sociale foarte puternice. Doamna Alfano are cuvântul acum un minut. Mulțumesc, domnule președinte. 18 decembrie 1990, ONU a adoptat Convenția Internațională privind protecția lucrătorilor migranți și familiile lor. Această convenție reprezintă unul dintre noile instrumente principale dintr-o sumedenie de instrumente disponibile la nivelul ONU. Din, nefer- din nefericire, la 20 de ani după acest eveniment, niciunul dintre statele europene nu a semnat sau ratificat acest instrument. Uh, și pentru a recunoaște și recunoașterea drepturilor uh, lucrătorilor migranți reprezintă o prioritate la nivelul Europei care dorește să rezolve provocările legate de integrare și drepturile omului în acest domeniu. Noi uh, noi sprijinim amendamentele 16 și 96 pentru a ne asigura că Convenția ONU va fi semnată de statele membre. Mulțumesc foarte mult. Doamna Figuere doare cuvântul un minut. Mulțumesc, domnule președinte. E drept că în această propunere de directivă se vorbește despre situații foarte diferite, inclusiv uh, imigranți, uh, lucrători imigranți din țări terțe, lucrători sezonieri sau persoane transferate, dar este că prin pretextul unei reglementări unice este vorba de fapt în practică de legalizarea acestui dumping social, a sporirii precarității locurilor de muncă și a agravării discriminărilor. Iată de ce noi suntem de părere că această propunere de directivă nu ar trebui să fie aprobată. Este nevoie de îmbunătățirea drepturilor lucrătorilor de pe teritoriul european. Fie că este vorba de persoane transferate, lucrători sezonieri uh, sau um, persoane cu contract uh, de plin, trebuie ca drepturile lor să fie recunoscute inclusiv prin recunoașterea Convenției Internaționale cu privire la protecția drepturilor lucrătorilor migranți și ai familiilor lor. Ar fi fost bine ca Comisia Europeană să depună eforturi pentru aprobarea și ratificarea tutur de către toate statelor membre a acestei convenții. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul domnului Pasca. pristiaľovstvo je skutočnosťou, ktorú viac menej poznajú všetky bohatšie krajiny Európskej únie. Mulțumesc. Migrația economică este un fenomen uh, foarte bine cunoscut în țările bogate ale Uniunii Europene. Și, într-adevăr, lăsându-i la o parte pe migranții legali, există și cei ilegali și, adesea, aceștia sunt expuși discriminării și exploatării încercarea de a organiza mai bine și de a introduce reguli noi ceea ce face această directivă, e bine, această încercare este una pozitivă. Sigur că este important ca migranții care vin în Europa să fie pregătiți să accepte noile reguli. Eu nu-mi fac iluzii că această directivă va rezolva toate problemele migranților, lucrătorilor migranți. Însă, problemele cu care ne confruntăm ar putea să fie în parte soluționate de această propunere pe care o salutăm. Mulțumesc, spune președintele. Acum dau cuvântul domnului Sean Kelly. Sean Kelly. Mulțumesc, domnule președinte. În uh, Irlanda, avem un, uh, un vechi proverb și dacă acesta s-ar putea aplica la vreo situație, s-ar aplica exact situației de față. Cred că raportoarea a făcut o treabă foarte bună și este adevărat că trebuie să încercăm să subliniem aceste idei în întreaga Uniune Europeană și în întreaga lume. Uniunea Europeană este cel mai mare donator în țările terțe și trebuie să ne asigurăm că cetățenii din țările terțe sunt uh, tratate cu aceeași demnitate și respect cu care și noi ne dorim ca cetățenii noștri să fie tratați în țările lor. Este un pas uh, în direcția cea bună și uh, susțin poziția raportoarei. Mulțumesc. Domnul președinte, mulțumesc cu o mică întârziere. Acum voi da cuvântul domnului Sercas. presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să redeschid uh, discuția cu doamna Ormeroite, dar uh, aș dori uh, să pun punctul pe ei, să rezolvăm niște întrebări. Nimeni nu dorește să pună sub semnul întrebării activitatea desfășurată de colegii noștri, dar uh, dacă mă întrebați dacă amendamentele depuse de colega noastră au îmbunătățit situația, o să vă răspund că nu. S-au introdus aspecte pe care nu și le dorea nici măcar Consiliul și aici este vorba de documentul Consiliului, nu, nu al colegii noastre. Uh, Mm, și cred că noi ne-am dovedit, dovedit mai egalitar decât Comisia. N-am acceptat textul Comisiei, dar Consiliul îngrozitor exclude totul, inclusiv cel eh, amendamentul 96. Deci eh, nu obține mai multă egalitate, ci mai puțină. Vreau să mulțumesc eh, doamnei comisar și colegei mele, care este o persoană extraordinară, dar până la urmă n-a făcut decât același lucru pe cum Consiliul. Mulțumesc foarte mult. Uh, uh, îmi pare rău, uh, doamnă, nu pot să vă dau din nou cuvântul, fiindcă am încheiat discuția. Vă rog acum să ascultați pe doamna comisar, doamna Malmström. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, această dezbatere a fost una foarte fructuoasă. Cred că nu e un secret că Comisia ar fi vrut să aibă, într-adevăr, o abordare globală în ceea ce privește sfera de aplicare a acestei directive. Predecesorii mei au propus acest lucru acum mulți ani. Această cale însă era imposibilă și a rămas imposibilă. Deci avem această abordare sectorială. Nu-mi place, dar este singura modalitate de a face progrese. E ne- sunt necesare aceste progrese pentru că avem lucrători din țările terțe, aduc o contribuție importantă economiilor noastre și trebuie să-i protejăm. Totuși, spre deosebire de alte opinii exprimate astăzi, vreau să subliniez că directiva actuală stabilește principiul tratamentului egal pentru lucrătorii migranți în toate zonele legate de piața muncii, inclusiv condițiile de lucru și salariile. Nu creează discriminare. Cred că după adoptare aceasta va fi un instrument foarte serios în lupta uh, pentru protecția uh, migranților economici și împotriva dumpingului social. Noi nu vrem așa ceva, noi vrem să îi protejăm pe acest oameni, ceea ce privește celelalte categorii de lucrători. Ele nu sunt incluse în propunerea aceasta, cum ar fi um, lucrătorii cu înaltă calificare și cei sezonieri. Sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să le oferim și lor protecție. De aceea, înaintea verii, propunerea a propus două uh, propuneri separate pentru lucrătorii sezonieri și pentru cei detașați în cadrul întreprinderilor. Uh, oferim în aceste propuneri măsuri anume specifice pentru aceste categorii și cred că raportorii, odată ce veți începe și dumneavoastră dezbaterea, vor face tot ce vor putea pentru a asigura această protecție și pentru aceste două categorii de lucrători. Sunt de acord că anumite persoane, anumite grupuri de aici ar fi vrut să fie incluși, să fie excluși să fie incluși și lucrătorii detașați în această directivă. În orice caz, noi vrem să evităm discriminarea. Așadar, haideți să-i tratăm pe lucrătorii detașați separat, pentru că e vorba de o alt, un alt aspect. Comisia va lansa o evaluare de impact în acest domeniu, a anunțat o revizuire a directivei privind detașarea lucrătorilor la sfârșitul anului viitor și tot ce ține de chestiunile personale și de uh, sfera de aplicare a acestei directive, acestea vor fi tratate în directiva specifică pentru lucrătorii detașați. Da, Comisia este de acord că această directivă va putea să crească reglementarea și transparența atunci când statele membre pun în aplicare toate directivele din acest domeniu, ceea ce ar fi foarte bine și pentru dumneavoastră și pentru noi și mai ales pentru cetățeni. Și repetăm acest lucru Consiliului și sperăm că va face o declarație în acest sens. Dar nu vrem să periclităm decizia de mâine atunci când se va vota. Dar vom lupta pentru acordul cu Consiliul și pentru declarația Consiliului. Încă o dată, domnule președinte, mulțumesc pentru dezbatere, mulțumesc uh, persoanelor implicate pentru munca depusă, doamnei Mateo și domnului Sercas și sper să avem un vot pozitiv și un acord mâine. Mulțumesc, doamnă comisar, spune președintele. Acum, în cele din urmă, dau cuvântul doamnei Veronic Mateo, raportoarea. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Nu pot decât să fiu de acord cu dumneavoastră pentru că ați răspuns foarte bine celor 23 de colegi care au luat cuvântul pe textul nostru mm, al domnului Sarcas și al meu. Nu pot decât să Mulțumesc tuturor raportorilor care au lucrat la acest text din partea tuturor grupurilor politice. Am avut foarte multe dialoguri cu aceștia și o foarte bună colaborare pe întreg parcursul anului. O colaborare așadar de un an întreg, pentru că am început-o la începutul anului și o finalizăm acum uh, cu președinția belgiană. Vă mulțumesc, doamna Malmström, pentru că ați fost foarte atentă la acest text. Mulțumesc și serviciilor dumneavoastră și Consiliului, pentru că ne-am bucurat de o ascultare foarte atentă și din partea uh, colegilor de la Consiliu. Și mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul în această seară. Într-adevăr, mâine vom trece la votul în primă lectură. Este vorba despre un compromis și un compromis nu este niciodată ceva complet satisfăcător. Dacă alți colegi mai au nevoie de niște garanții suplimentare, ei bine, sper că intervenția pe care ați făcut-o dumneavoastră le va oferi aceste, îi va liniști. Uh, colega mea, doamna Flot, spunea că începem uh, textul unui raport cu niște excluderi. Ei bine, aduceți-vă aminte că toți lucrătorii despre care se vorbește aici la partea de excludere beneficiază de directive specifice sau nu intră în domeniul de aplicare al acestei directive tocmai pentru că au o situație extrem de, de specifică. În orice caz, împreună cu toți uh, raportorii am elaborat acest text pe care îl vom uh, prezenta mâine în fața tuturor colegilor și sperăm că va fi un pas înainte pentru toți lucrătorii din uh, țările terțe. Vă mulțumesc! Sok sikert kívánunk képviselő. Domnul președinte, vă urăm mult succes, uh, doamnă Mathieu, și închidem această dezbatere. Mâine vom vota la ora 12 pe acest uh, raport. Vă mulțumesc.